Cred că ar trebui să începem, pentru că altfel uh, dăm de aceleași probleme cu timpul pe care am avut ieri. Uh, încercăm să le evităm. Mulțumesc că ați venit atât de devreme dimineața. Vreau să vă aduc aminte că totul e transmis în direct pe internet. Comisia pentru Piața Internă din Parlamentul European, primul punct în această dimineață, raportul privind propunerea de regulament În legătură cu îngrășăminte marcați ce e vorba de examinarea proiectului de raport și dau imediat cuvântul uh, colegei raportoare. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, uh, vreau să vă spun cât de bucuroasă sunt și de recunoscătoare vă sunt tuturor că acest proiect atât de complicat e gata să fie pus pe ordinea de zi. Sunt convinsă că toți eurodeputații știu că acest document este unul dintre elementele cele mai importante ale pachetului privind economia circulară. Intenționează să introducă noi reguli, noi reglementări în ce privește îngrășămintele cu marcajul CE. Scopul proiectului de aviz sau al proiectului de regulament de a da un impuls economiei circulare, de a încuraja competitivitatea, de a promova dezvoltarea durabilă și, pe lângă toate acestea, de a crea noi locuri de muncă. Agricultorii europeni utilizează îngrășăminte în prezent, îngrășăminte de import în Uniunea Europeană și producția acestor îngrășăminte, prelucrarea lor uh, impun multă energie, deci cred că lucrurile trebuie să se schimbe. Propunerile mele încearcă să creeze oportunități uh, din probleme pentru le face agricultorilor și firmelor viața mai ușoară. Propun câteva modificări față de textul original al comisiei și se leagă de materii prime și materii secundare care pot fi utilizate ca bază pentru noi îngrășăminte organice. <clears throat> Mă refer și la cerințe de etichetare, la etichetarea cu marcajul CE, care va trebui să fie respectat la orice produs uh, de fertilizare, orice îngrășământ care să fie comercializat pe piața europeană. Producătorii pot utiliza marcajul CE doar dacă dovedesc că produsul lor respectă toate reglementările și așteptările europene. În plus, impurități organice și microbiene trebuie să se afle sub un anumit nivel, care e și el precizat în text. Sunt conștientă de faptul că aceste limite sunt subiectul care a stârnit cel mai multe dezbateri în jurul acestui text și am precizat acest lucru deja în scris. Aceste chestiuni sunt afara domeniului de aplicare sau al mandatului comisiei noastre, pentru că în baza hotărârii Conferinței Președinților această chestiune ține de competența exclusivă a Comisiei de Mediu. Deci, lucrul despre care vă vorbesc concret este că în baza regulamentului Comisiei Europene pentru a proteja cât mai mult solul, noile reguli vor trebui să fie aplicate tuturor tipurilor de îngrășăminte. În plus, Regulamentul va stabili o limită maximă la cadmiu în îngrășămintele pe bază de fosfor. De la 60 de mg pe kilogram se va reduce la 30 de mg și treptat la 20 de mg într-o perioadă de 20 de ani. Așa intenționează Comisia să reducă riscurile pentru sănătate și mediu. Elisabeta Gardini, raportoarea de la Envi, încearcă să găsească cel mai bun compromis posibil în legătură cu acest aspect. Iar uh, aspectul pe care mă concentrez acum se leagă de piața internă. În primul rând, e vorba de armonizare. Unele dintre aceste îngrășăminte se produc în cantități mici sau nu sunt uh, comercializate dincolo de frontiere. În baza propunerilor mele, producătorii pot ia o decizie dacă doresc sau nu să utilizeze marcajul C. Dacă doresc să utilizeze marcajul C, atunci vor trebui să respecte reglementările europene și vor putea să-și comercializeze liber produsele în piața unică, în ansamblul ei. Altfel, dacă optează să nu folosească marcajul CE, trebuie să respecte reglementările din statele membre. Iată cum uh, se poate utiliza și principiul subsidiarității ca și cel al proporționalității. Cred că raportul din umbră vor fi de aceeași părere cu mine. Toate propunerile din acest proiect de avis respectă celelalte măsuri care se leagă de produse și reglementări legate de produse. Deci ne propunem să acoperim <clears throat> o gamă mai diversă de îngrășăminte decât reglementările anterioare și stabilim limite pentru a da mai multă certitudine în legătură cu impuritățile, cu alte substanțe care contaminează îngrășămintele. Produse de fertilizare ne armonizate, n-ar trebui să aibă o masă critică în piața unică. Toate reglementările erau uh, greoaie și dificil de utilizat. Reglementările legale legate de armonizarea produselor stabilesc o limită și un cadru bun pentru îngrășămintele anorganice. Dar aș vrea să trecem dincolo de aceste aspecte și să avem un nou reg regulament pentru <clears throat> îngrășămintele organice în egală măsură. Definițiile utilizate de Comisia Europeană pot să inducă în eroare pe agricultori pentru că includ diverse produse care au <clears throat> funcții și categorii diferite. Consider că e foarte important să definim îngreșămintele în mod corect. Sunt produse care <clears throat> dau uh, substanțe nutritive pentru creșterea plantelor. Există și un alt grup de produse care includ uh, <clears throat> medii de cultivare, aditivi ergonomici sau biostimulanți, care au alte roluri asupra plantelor sau solului. Sugestia mea stabilește reguli și <clears throat> pentru agenții economici, pentru ca piața unică să funcționeze corect. E vorba și de apărarea sănătății și mediului ca elemente importante, dar am vrea să adoptăm măsuri care să nu fie o povară pentru agenții economici sau să nu fie o povară disproporționată, pentru <clears throat> că am dorit să evităm reducerea numărului de locuri de muncă legate de această activitate. Iată motivul pentru care aș vrea să propun modificări pentru a face obligațiile agenților economici proporționale cu scopurile și țintele noastre. Consider de asemenea că e important ca în cazul etichetării să utilizăm informații clare și cuprinzătoare pe etichetă care să conțină toate informațiile relevante, care să dea posibilitatea ca agricultorii să decidă ce îngrășământ să aleagă în baza caracteristicilor agronomice, în baza solului utilizat și a culturii pe care vor să cultive. Sunt foarte importante și pentru apărarea sănătății și a mediului înconjurător. În ansamblu, consider că această propunere reduce povara administrativă pentru producătorii de îngrășăminte care ar dori să-și comercializeze produsele pe mai multe piețe naționale din piața unică. Pentru că recunoașterea reciprocă nu ar fi necesară ca procedură pe viitor și în același timp ar exclude producătorii de pe piața unică care nu doresc să utilizeze marcajul CE. Acești producători vor putea în continuare să-și comercializeze produsele pe piețele naționale. Un alt element important era raport e clauza de revizuire. consider că nu putem închide toate punctele pe baza informațiilor disponibile. Sunt unele care vor trebui revăzute sau revizuite pe viitor. Iată de ce aș dori să existe o clauză de revizuire care mi se pare foarte importantă. Să ne gândim la stabilirea limitei la cadmiu, de exemplu, care <clears throat> stârnește multe dezbatere între eurodeputați și diversi factori implicați. Aș vrea să subliniez faptul că scopul meu este să nu daunăm nici pieții unice, nici <clears throat> companiilor implicate. Scopul este să îmbunătățim situația pentru toată lumea. <clears throat> Deci văd acest proiect de regulament ca text care își propune să <clears throat> atingă niște obiective favorabile. Cu acest proces de reducere a conținutului de cadmiu care nu e foarte dezvoltat în prezent. Știu și recunosc acest lucru. Iată motivul pentru care consider că dacă forțăm producătorii europeni să utilizeze acest proces, trebuie să le dăm <clears throat> și șansele necesare să le aplice. De exemplu, ar trebui să le dăm finanțare ca ei să poată să reducă conținutul de cadmiu din produse. E o propunere din text. Pe de altă parte, dacă avem tehnologia și dăm finanțare adecvată, sunt convins că vor fi dezvoltatori și persoane care vor dori să investească în acest proces. Deci cred că acesta e motivul pentru care utilizat, e important să avem clauza de revizuire pentru a revedea situația peste câțiva ani. Doamnă președinte, cred că acestea sunt elementele cele mai importante intervenția mea. Din păcate, e un dosar cu un conținut tehnic foarte ridicat a trebuit să intru în amănunte tehnice, din păcate. Iar acum aștept cu interes observațiile, sugestiile dumneavoastră din partea raporturilor din umbră sau a membrilor. Mulțumesc. Nicola Danti. Și ceilalți care doresc să intervină să se înscrie pe listă. În nume de... Mulțumesc. Intervine numele lui Marta Rabela, care nu poate să fie aici, raportor din umbră pentru acest dosar și m-a rugat să vă transmit următorul mesaj. Mulțumesc, doamna președinte, și îmi pare rău că nu pot fi prezent în această dimineață, dar, din păcate, da, președinta întrerupe. Uh, nu se aude bine interpretarea în limba engleză. Bun, vă rog să continuați, domnule Danti. Așadar, această propunere de regulament face parte din pachetul privitor la economia circulară. Obiectivul cheie al acestei propuneri e să se permită reutilizarea unor materii prime care actualmente sunt eliminate pentru că sunt considerate ca fiind deșeuri și să permită îngrășămintelor organice să facă parte din aceeași categorie ca îngrășămintele tradiționale, astfel reducându-se deșeurile și impactul asupra mediului al acestora. E un dosar foarte tehnic prevede uh, o partajare a competențelor între comisiile IMCO, ENVI și AGRI. Uh, doresc să reamintesc faptul că punctul cel mai controversat al acestui regulament sau definirea limitelor cadmiului e competența exclusivă a Comisiei ENVI. Cadmiul deci nu este inclus în competența Comisiei noastre și de aceea noi nu trebuie să ne ocupăm de acest subiect. În ce privește competențele IMCO, însă, Sincer doresc să mulțumesc colegei mele, Ildică, pentru excelenta muncă făcută și pentru raportul prezentat, care cred eu că e unul echilibrat și o bună bază pentru munca noastră. Consider că a menține acest echilibru între inovare și sănătatea uh, umană Uh, <clears throat> e unul din elementele cele mai delicate ale acestui dosar, dar cred că este la fel de important să asigurăm și trasabilitatea efectivă în era digitală. Uh, stocarea documentelor pentru o perioadă de 10 ani nu cred că e una excesivă. În plus, o catalogare clară și completă și care nu este ambiguă va fi foarte importantă pentru a asigura transparența și informarea. Voi depune în acest sens amendamente. După cum am mai spus la prima reuniune a raportorilor din umbră de la Strasbourg de săptămâna trecută, cred că vom găsi numeroase puncte de convergență pentru că raportul merge pe calea cea bună. Uh, mă bucură cum a mers colaborarea până acum și sper că în următoarele săptămâni vom reuși să avem un text puternic și echilibrat. Edward Sazak. Edward Sazak. Mulțumesc, doamnă președintă. avut o prima întâlnire de lucru excelentă, a care am reușit să ajungem să cunoaștem poziția celorlalte comisii. Raportul avansează în direcția cea bună. Îi mulțumesc, doamnei raportor și raportor din umbră. Chestiunea conținutului de cadmiu nu ține de competențele comisiei noastre. Consider că propunerele sunt uh, restrictive și vor uh, avea consecințe negative pentru industrie. Poziția doamnei Gardini ne stârnește niște sentimente favorabile și speranța unei soluții favorabile a problemei. În ce privește raportul, sunt în favoarea simplificării reglementărilor existente ca și cerințelor impuse industriei. Trebuie să fim responsabili în acțiunile pe care le întreprindem. Aș dori să o rog pe doamna raportor să ne explice nevoia de a avea dispozițiile de articolul 20. Aceleași informații par să existe deja la punctul 7 din anexa E și nu e clar de ce raportul a trebuit să se facă la un an după intrarea în vigoare a regulamentului chestiunea modului în care funcționează piața în primul an s-ar putea să nu fie reprezentativă într-o astfel de perioadă atât de scurtă. Produsele vizate sunt bine selectate, dar trebuie să asigurăm și calitatea lor. De exemplu, biostimulantele care există pe piață ca și conținute microorganisme care se pot comporta diferit în diverse zone geografice. Aceste elemente de simulare sunt eficace în anumite condiții de laborator, dar nu întotdeauna confirmate și pe teren. N-ar trebui să dăm ocazii ca aceste produse să plece să treacă de la categoria de produse fisosanitare la <clears throat> îngrășăminte. Statele membre trebuie să continue să aibă competența de a se ocupa de problemele cu dublă, de substanțele cu dublă utilizare. Aș ruga-o pe doamna raportor să ne spună și ce părere are despre biostimulantele cu funcție dublă. Desigur că amendamentele în acest sens vor fi depuse și de către mine în legătură cu unele subiecte cheie. Vă mulțumesc din nou pentru o contribuție atât de semnificativă a domnului raportor și pentru că ați prezentat poziția. Sper că atitudinea deschisă de la reuniunea noastră și discuțiile ne vor permite să ajungem la un compromis mulțumitor. Vă mulțumesc. Caia Cala. Caia Cala. Caia Cala, Mulțumesc și mulțumesc și raportare pentru documentul produs. Uh, piața acestor îngrășăminte se dezvoltă foarte rapid, atât ce privește introducerea unor produse inovatoare, cum sunt biostimulatorii, și identificarea noi surse de materii prime din uh, deșeuri și produse secundare din alte sectoare. Aceste evoluții pot fi benefice pentru că practicile agricole sunt mai eficiente, și să impulsioneze economia circulară. Trebuie să ne asigurăm că acest regulament susține aceste inovări, sus, uh, susțin uh, amendamentele raportoare în acest sens și voi depune și eu amendamente pentru a obține aceste scopuri. Am uh, o preocupare în ce privește standardele și normele pe care le aplicăm pentru produsele de îngrășământ uh, și am, menționat, am menționat asta și la reuniunea uh, raportorul din Umbra, E vorba de competența Comisiei de a adopta specificații comune, după cum se spune în articolul 13. Am îndoieli în legătură cu aceste specificații adoptate de Comisie care cumva uh, ar crea prezumția de conformitate cu legislația. Standardele armonizate se utilizează de obicei uh, pentru acest uh, scop. Standardele trebuie să respecte anumite principii de bază, cum ar fi includerea ONG-urilor și mmr urilor în procesul decizional, iar Comisia nu are obligații specifice când adoptă specificațiile comune. Parlamentul se poate opune standardelor armonizate când acestea nu îndeplinesc criteriile stabilite în legislație, însă nu se poate opune față de specificațiile comune. Știu că raportarea dorește să limiteze utilizarea acestor specificații eh, doar la cazurile unde standardele nu există sau au fost eh, eliminate, dar nu știu dacă asta e o problemă de, eh, care să fie rezolvată pe această cale, deci voi căuta soluții alternative. Și mulțumesc pentru colaborare, doamne Egal Pelț. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, întreabă președinta. Bun, atunci uh, spun și eu câteva cuvinte. Banul, cine mai vrea să vorbească? Da. Vă rog. Oh, Mr. Jakovec, thank you. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Domnul Jakubecic. Mulțumesc, doamnă președinte. Industria chimică, în sector important al economiei europene astfel încât atunci când am primit această propunere din partea Comisiei, uh, cumva am avut semne de întrebare pentru că în forma prezentată ar duce la distrugerea 80% din uh, producția de plante europeană. Și ar duce la pierderea multor locuri de muncă. E vorba de uh, problema contaminării cu cadmiu, de fapt. Și problema, de asemenea, e că uh, există o inegalitate de tratament între producătorii de îngrășământ organic și cel anorganic. Uh, limitele propuse nu sunt acceptabile pentru că ar însemna um, pierderea multor uh, feluri de producție agricole. Wyższe ceny żywności. De asemenea, ar însemna că va crește prețul îngrășămintelor și atunci și alimentele produse vor fi mai scumpe. Apoi, ă, problema este și a concurenței din partea chinezilor. Și atunci, eu uh, aș spune că ce trebuie să facem noi este să ne apărăm proprii producători. Cât despre raport, eu cred că problemele apar atunci când uh, uh, se introduce o uh, inovare fără limite. Nu trebuie să existe aceste stimulente introduse cumva în mod artificial. Voi face și amendamente în acest sens cât despre drepturile de proprietate intelectuală, uh, trebuie să ne gândim la natura pieței interne pentru a proteja mai bine. So the commission. Mulțumesc. Acum Comisia. Cum spuneam, spune președinta, mai am și eu câteva comentarii înainte. Cred că propunerea e foarte interesantă pentru că dați producătorilor opțiunea de a uh, utiliza o Uh, abordare alternativă dacă își doresc activități transfrontaliere, dar se confruntă cu restricții naționale. Am avut o audiere la IMCO și am auzit că e, uh, sunt diferite feluri de recolte, diferite feluri de soluri și atunci, se, în funcție de acestea, se utilizează în mod diferit îngrășămintele. Deci sunt e cereri diferite pentru cantități diferite, uh, se uh, utilizează pentru anumite tipuri de culturi și cantități diferite de îngrășăminte, astfel încât situația diferă foarte mult de la caz la caz la nivel regional și local. Deci utilizarea acestor produse diferă din motive întemeiate, așa încât piața aceasta diferă foarte mult de alte piețe și atunci poate e bine să spunem că, și bun, Envy este comisia responsabilă pentru utilizarea cadmiului, Însă comisia noastră trebuie să examineze modul în care este utilizată această substanță pe piață și spuneam că necesitățile sunt foarte diferite în funcție de diferitele tipuri de îngrășăminte. Așadar, abordarea noastră este foarte interesantă, diferențiată și care se deosebește de cele pe care le-am văzut eu până acum. Vom vedea ce se va întâmpla la nivelul reglementării. Va fi interesant. Să vedem cum rezolvăm această problemă a, a ă, Uh, caracterului foarte diferențiat al solurilor, al îngrășămintelor utilizate și astfel a piețelor care se creează. Dacă Comisia dorește să intervină. Yes, uh... Mulțumesc, uh, stimați membri ai Parlamentului. Mai întâi vă mulțumesc pentru că îmi dați uh, șansa de a interveni în această reuniune. Uh, privitoare la regulamentul uh, privitor la produsele de îngrășământ. E într-adevăr un dosar complex, cum, spus, cum s-a și spus aici, și pentru că timpul meu de vorbire este foarte limitat, așa că voi încerca să fiu punctual. Propunerea Comisiei uh, are obiective care ar putea fi rezumate în felul următor. Să simplifice accesul la piața unică pentru o gamă largă de produse de îngrășăminte, inclusiv uh, celor, cele derivate din uh, materii prime secundare, atâta timp cât respectă sănătatea umană și uh, nu dăunează mediul înconjurător și sunt și eficiente. Alegerea noului cadru legislativ tehnic, ca tehnică de reglementare va facilita accesul îngrășămintelor pe piața comună și evaluarea de conformitate va fi mai clară, va exista mai mare celeritate pentru a fi recunoscute ca produse purtând marca CE în mod proporționat și se va facilita și uh, controlul de după punerea pe piață. Aș reaminti că certificarea națională rămâne încă posibilă, deci acest regulament nou va permite producătorilor care doresc să-și comercializeze îngrășămintele de întreaga Uniune Europeană să dispună o unică certificare, dar sunt unii care continuă să uh, continuă producția la nivel național sau își comercializează produsele doar în câteva state membre și atunci ei pot continua și cu sistemul actual și utilizează una sau mai multe certificări de timp național. Deci vedeți că sunt două sisteme care merg în paralel, nu dorim să, ne înlocu- să înlocuim cel existent cu unul nou, ci adăugăm noi șanse și noi instrumente pentru producătorii care doresc să le utilizeze. Asta e foarte important de știut. Apoi, simplificarea nu va fi făcută în detrimentul protecției sănătății umane și animale și a mediului. Și vom încerca uh, ca produsele de îngrășământ să aibă o uh, valoare adăugată pe care astăzi consumatorii o caută. Deci Comisia propune limite stricte pentru uh, capacitatea de contaminare. Și acum vă mai spun că propunerea aceasta este prima uh, din uh, planul de acțiune pentru economia circulară și atunci Comisia a inclus în sfera de aplicare a regulamentului produsele care utilizează componenți derivați din recuperarea materialelor, materialelor prime secundare după ce a fost făcută o evaluare științifică atentă. Comisia consideră că uh, fiecare amendament trebuie evaluat în conformitate cu principiile pe care le-am expus ca să menținem coerența propunerii cu aceste obiective cheie. Sigur, astăzi vă dau doar un punct de vedere mm, preliminar Însă trebuie să avem și în discuție internă și să avem sprijin politic de la Comisie pentru propunerile din partea Parlamentului European. Mulțumesc oricum raportare, pentru că în documentul său există amendamente care ne-ar putea ajuta ca să îmbunătățim propunerea Comisiei, de exemplu alinierea propunerii la terminologia utilizată în mod comun, uh, îngrășămintele sunt uh, numite minerale și nu anorganice și asta, asta s-ar putea bucura de aprecierea Comisiei, la fel cum apreciem definirea clară a acestor îngrășăminte minerale, pentru că uh, putem uh, să ne referim și la îngrășămintele uh, provenite din nutrienți recuperați. Apoi se vizează simplificarea poverii administrative, de exemplu, o perioadă redusă de 5 ani și nu de 10 ani pentru uh, păstrarea documentării, asta ar trebui să fie suficientă în cazul înveșămintelor și am putea să vedem cu o gură această propunere. Însă ne preocupă un număr de amendamente care ar putea duce la mai puțină siguranță uh, în acest domeniu. E vorba mai ales de referire la îngrășăminte și la răspunderea producătorilor de îngrășăminte atunci când uh, Um, îngrășmintele sunt utilizate după cum uh, uh, prevede Comisia, totuși trebuie să, ca producătorii să se gândească la impactul produselor lor asupra alimentelor. Există estimări matematice care ar putea proba conformitatea și dacă e nevoie Comisia va emite uh, linii directoare, apoi când un operator schimbă metoda de producție, uh, Credem că o evaluare de conformitate la nivel european e necesară ca să se reconfirme respectarea standardelor prin noua metodă. De asemenea, ce privește nitratul de amoniu cu conținut ridicat de nitrogen, sugestia noastră de a limita obligația de raportare la cazurile în care state mem- statele membre solicită acest lucru e o propunere delicată, dată fiind situația actuală de securitate în Europa. Deci va trebui să mai discutăm între echipele noastre ca să uh, nu uh, afectăm obiectivul principal al propunerii pe care l-am expus. La fel uh, ca pentru niște sugestii privitoare la inhibitor și criterii de biodegradabilitate pentru polimeri plastici utilizați în aceste produse, cred că cu toții oricum avem același obiectiv de a evita poluarea cu plastic în soluri și ape. Alt uh, punct de preocupare, sugestiile privitoare la directiva uh, referitoare la nitras. Asta n-a fost parte a propunerii noastre pentru că e vorba de utilizarea anumitor îngrășăminte în zone în care punza de apă freatică este poluată cu nutrienți din alte activități agricole și nu credem că e bine să se propună o cadru de revizuire la un termen atât de scurt, mai ales în ce privește impactul socioeconomic și comercial, uh, mai ales ce privește limitele uh, cadmiului. Aici trebuie făcută o evaluare de impact specifică. Așadar, deși mai trebuie făcut efortul la nivel tehnic, în concluzie vă spun că raportul dumneavoastră e încurajator pentru noi. Suntem uh, gata să discutăm îmbunătățirile propunerilor noastre și știm că e un dosar complex care are legătură cu alte domenii de reglementare și atunci eh, trebuie să evităm ambiguitățile și dificultățile neașteptate în punerea în aplicare. Și încă ceva, sigur că s-a mai spus că limitele eh, conținutului de cadmiu sunt competențele altor comisii, însă totuși eh, Uh, s-a reamintit aici că limitele conținutului de cadmiu au uh, impact asupra industri- activității industriale. Uh, eu aș spune că limitele obligatorii de acum înainte pentru conținutul de cadmiu vor avea efecte pe termen mediu și lung. Ultima limitare va intra în vigoare la 12 ani după adoptarea regulamentului. Atunci investițiile vor putea fi stimulate să crească. Experiența ne arată că se fac investiții doar dacă se impun limite obligatorii. În ce privește distrugerea 80% din uh, uh, recoltele europene, nu suntem deloc de acord cu această afirmație, că nu este probată. Mulțumesc și acum uh, raportarea, dacă dorește să ia din nou cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc și raportorilor din umbră pentru comentariile foarte utile. Nu e prima discuție pe care o avem pe tema asta, sigur că ne-am mai întâlnit și am mai discutat, pentru că e un dosar complex, după cum s-a spus. Asta se vede și din faptul că unii uh, spun că termen, termenul este prea scurt, Comisia a spus că din potrivă e acceptabil, în fine, va trebui să ajungem la un numitor comun. Dar eu am plecat de la faptul că e vorba doar de o perioadă de 5 ani care ar putea fi rezonabilă. Uh, oricum, e vorba și de multă activitate la nivel administrativ. Așadar, mi s-a părut bun uh, termenul propus de mine. Uh, în ce privește conținutul uh, de substanțe biostimulante și dacă ar trebui să rămână în text, atunci trebuie să se uh, respecte regulile privitoare la funcțiile jucate, pentru că uh, se poate vorbi de posibilitatea unor efecte diferite produse de anumite componente și atunci există cerințe obligatorii care trebuie respectate și trebuie să ne asigurăm de asta. Oricum am depus un uh, amendament pentru că biostimulanții sunt foarte diferiți și reprezintă o serie întreagă de mecanisme cu ajutorul cărora își produc efectele. Apoi, în ce privește cealaltă propunere, sigur că și la întâlnirea noastră cu raportorii din umbră fusese făcută respectiva propunere, iar eu consider că Parlamentul European ar trebui să intervină acolo unde are competența să o facă și tocmai în domeniul inovării, ea se produce foarte rapid cu noile tehnologii și noi nu trebuie să punem bariere și să încercăm să reglementăm tot. Să dăm comisiei posibilitatea ca în, caz, în cazuri specifice să poată acționa. Și noi să intervenim acolo când e vorba de armonizare sau activitate legislativă. Deci să nu încercăm noi să facem treaba altora. Sigur, Envi are altă părere, cum spunea doamna președintă, motivul fiind că propunerea mea, în mod explicit, se referă la piața internă, că cu asta ne ocupăm noi aici, în Comisia IMCO. Sigur că Vorbim de 28 de piețe diferite, tip, tipologii diferite de sol. De ce e importantă eticheta uh, CE? Pentru că în această etichetă trebuie indicate toate elementele și asta pe limba agricultorilor, pentru că dacă nu uh, vor utiliza poate prea mult îngrășământ, se va produce poluarea mediului, iar în ce privește cel mai bun grad de armonizare, tocmai aici uh, e baza. Cine dorește să producă doar pentru o anumită piață, nu trebuie să se supună unei serii întregi de reglementări suplimentare. Cine vrea să producă pentru toată piața UE trebuie să respecte toate condițiile care se aplică tuturor produselor. Dacă se produc uh, schimbări, atunci sigur că se va, vor adapta lucrurile și la nivel de reglementare. Deci, eu cred că în acest sens propunerea mea este o propunere care completează lucrurile și nu le limitează activitatea și posibilitățile producătorilor și cred că așa putem susține piața internă. Mulțumim uh, oricum tuturor colegilor și aștept pe viitor o bună colaborare. Președinte, mulțumesc termenul pentru depunerea amendamentelor. 28 martie, adică săptămâna viitoare. Bun, haideți să facem o pauză de două minute și apoi trecem la voturi.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 Nu se aude? Nu se aude microfonul? Se pare că și în canalul de, de limba engleză au apărut probleme tehnice. Bun. Nu se aude în continuare. Nu. Mă auziți acum? Mă auziți acum? Raportul privind protecția consumatorilor? A fost o defecțiune tehnică, mulțumim că ne-ați semnalat. Amendamentul 254, cine este pentru împotrivă abțineri? Amendamentul 36 pentru împotrivă abțineri. 36 și uh, 37. 37. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 37.2 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 246, nu, caduc. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 248 pentru împotriva abțineri se adoptă 249 pentru împotriva abțineri se adoptă 39 și 251 pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă 41.2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 254.2 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 253 pentru, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 257 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 258 pentru, 258, 47 și 259 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 48 punctul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 262 pentru împotrivă abțineri Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 279 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Și acum avem vot în bloc 58, 59, 60, 61, 62. Votăm în bloc. Da. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Iar acum mulțumesc pentru compromisul 4, care a fost o formulă foarte bună de compromis. 81, amendamentul 81, 366, 367, 368, 369, 370, 71, 72 și 38 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 cer scuze, știu că încercați să mă ajutați, dar uh, cred că trecem la o punctul pentru împotrivă abțineri se adoptă. Acum Trecem mai departe la 131, la pagina 35, pentru împotrivă abțineri se uh, adoptă uh, 5 pentru împotrivă abțineri, 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 9 și 9 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 4, 6, 2 și 462 pentru împotrivă abțineri se adoptă 141 caduc. Bun, verificăm 462. Cine este vot electronic? A fost respins. Vă mulțumesc că mi-ați atras atenția. Trecem la amendamentul 141. Pentru împotriva abțineri se adoptă și acum 142, 463, 464, 465 și 466 pentru împotriva abțineri se adoptă. Mulțumesc! Avem din nou un bloc până la compromisul 14 pentru împotriva abțineri. Se adoptă amendamentul 58 pentru împotriva verificăm. Cred că se respinge, dar... Bun. Compromisul 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Cred că trecem la 156.2, votăm în bloc cu 157, 158 și 159 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 160, 489, 490, 491, 492 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri. 167 pentru, împotrivă, abțineri. 168 pentru, 502 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 506.2 pentru împotriva abțineri se adoptă, 507 pentru împotriva abțineri se respinge, 63 pentru împotriva abțineri se adoptă, 508 pentru împotriva abțineri se adoptă. Nu, verificăm. Se respinge. 509 64 pentru împotrivă a verificăm. Cinci și șaizeci se adoptă. Îmi cer scuze, dar uh, spuneți că sunt aproape identice. Bun, dar atunci care va fi limba uh, care uh, se va impune până la urmă. De ce 509 și 64 sunt aproape identice? Pentru că aceasta este formularea indicată, almost identical, aproape identice. Este aceeași abordare, același conținut cu ușoară diferență eh, în traduceri. Da, eh, este o mică diferență lingvistică. Cred că puteți lămuri acest lucru din punct de vedere tehnic cu secretariatul mai târziu, dar într-adevăr este o observație corectă, trebuie să vedem atunci care e varianta pe care am adoptat-o. Da, pentru interese de, uh, pentru uh, obiective de interes public, aceasta este de fapt varianta între opțiunea între matters și reasons. Subiecte de interes public, obiective de interes public. Da, într-adevăr, e vorba de lucruri importante în ultima instanță când e vorba de prevederi legislative. Compromisul 17 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 171 pentru împotriva abțineri se adoptă, 515 pentru împotrivă abțineri, respinge 516 pentru împotrivă abțineri, se adoptă 517 pentru împotrivă abțineri, se adoptă 173 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 174 punctul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 518 pentru împotrivă abțineri se respinge 176 pentru împotrivă abțineri se adoptă 519 pentru împotrivă abțineri se respinge 177 pentru împotrivă abțineri se adoptă 178 pentru împotrivă abțineri se adoptă 179 pentru împotrivă abțineri se adoptă o, da, verificăm. 9. Se adoptă. 180 pentru împotriva abțineri, se adoptă 181 pentru împotriva abțineri, se adoptă 182 pentru nu, nu Bata da, punctul 2. 182 pentru se adoptă. 183 și 522 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 184 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 185 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 186 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 187 pentru 523 524 pentru împotrivă abțineri se adoptă. And we go over the page. Iar acum Trecem mai departe la 527 pentru împotriva abțineri, 528 pentru împotriva abțineri se respinge. 190 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 191 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 66 pentru, caduc. 192.2, 530, 67, 68 până la 71 din partea Comisiei Jurii pentru potrivă abțineri, se adoptă. Șaptezeci pentru, împotrivă, abțineri, ca, se respinge 193 pentru, împotrivă, abțineri, se, se adoptă. 1, 9, 4 și 5, 3, 2 pentru împotrivă abțineri, se adoptă 195, 533 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. 197 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Jurii 73. Votăm în bloc 74, 75 și 76. Pentru împotrivă verificăm. se adoptă. Jurii 77 pentru împotriva abțineri se adoptă, 78 și 535 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 1.9 pentru împotriva abțineri se respinge, 199 pentru împotrivă abțineri se respinge. Iar acum uh, considerentele putem să le votăm împreună 1, 2, 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 4 pentru împotrivă abțineri se respinge, amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă, jurii 5 caduc, amendamentul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă, jurii 6 eh, compatibil pentru împotrivă abțineri se adoptă, Amendamentul 200 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentele 4 și 5 nu le supunem la vot. 201 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Jurii 8 caduc. Compromisul 18 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Jurii 11 și jurii 11 pentru împotrivă abțineri se, se adoptă. Se respinge, mă scuzați, spune președinta, amendamentul 10 pentru împotrivă abțineri se adoptă amendamentul 206. Nu. Amendamentul 206 e compatibil pentru împotrivă abțineri. Se adoptă.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 Amendamentul 20 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Jurii 16 caduc. Amendamentul 233. Nu, mă scuzați, compromisul 23. Pentru împotriva abțineri se adoptă 233. Pentru împotriva abțineri se respinge 2, 3, 4 pentru împotriva abțineri, se respinge compromisul 24 pentru împotriva abțineri, se adoptă 25 pentru împotriva abțineri, se adoptă amendamentul 28 pentru împotriva abțineri, se adoptă 29 pentru împotriva abțineri, se adoptă 30 pentru împotriva abțineri, se adoptă cred că 239 devine caduc. Thirty one has been adopted through the compromise amendment and therefore two three nine does fall. Amendamentul 30 nu a fost adoptat, deci compromisul 26 pentru împotrivă abțineri se respinge 21 juri pentru împotriva abțineri, se respinge 242 pentru împotriva abțineri, se respinge. Compromisul 27 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și ajungem la votul final. Va fi un vot electronic. Se adoptă 33 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și votăm și uh, mandatul pentru a începe negocierile. Bun. Bun. Cine este pentru? Încă două persoane care nu au votat. Mulțumesc. 33 uh, pentru, două voturi împotrivă. Mulțumesc. Thank you for... Mulțumesc. A fost uh, ceva extrem de important. And I do hope that there's a really clear press și sper că va fi și un comunicat de presă cât mai limpede, pentru că e ceva fundamental ca să ajută la protecția consumatorului. Right, the next item is... Următorul punct, raportul Șansova în ce privește fintech. O să vă rog, dacă se poate, să nu mai vorbiți. Pentru că vreau să fac un anunț în legătură cu acest uh, document. viitorul sectorului financiar. S-a transmis un e-mail în această dimineață uh, din partea domnului Șansua. Vreau să readuc aminte deputaților că s-a distribuit un e-mail tuturor deputaților informându-i că era ceva care inducea în uh, eroare în ce privește modificările, propunerile de amendament de compromis, dacă sunt adoptate sau respinse în funcție de rezultatul votului din blocul deci, amendamentele de compromis, dacă sunt adoptate sau respinse în funcție de rezultatul blocului de care țin sau căruia aparțin. Asta va fi mai clar pe măsură ce avansăm cu lista de vot. Mulțumesc. Deci, blocul 1 acoperă compromisul 1, 5 și 2. Cine pentru, împotrivă, se adoptă. Blocul 2 acoperă 8, 3 și 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amentul 7 e caduc, blocul 3 acoperă compromisul 6, 7 și 4 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă cu amendamentul oral. Blocul 4 acoperă compromisurile 13, 10 și 20. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 25 pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Blocul 5 care acoperă compromisurile 11, 12 și 15 pentru? Împotriva? Abțineri? se adoptă. Următorul este amendamentul 36 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Check. Verificăm. 36. Has passed. A fost adoptat blocul 6 care acoperă compromisurile 16, 21 și 22. Cine e pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Blocul 7, compromisurile 14 și 17, pentru, împotriva, abținere se adoptă. Amendamentul 44, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 46, <clears throat> pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Blocul 8, amendamentele sau compromisurile 18, 19 și 23 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 53 pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificăm. 53. 53 așadar passed. A fost adoptat amendamentul 55 pentru, împotriva abțineri, se adoptă și votul final. Acum putem vota avizul în ansamblu. Ok. So, um... Așadar, cu vot electronic, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc. So that's by 30. 32 de voturi pentru, 3 împotriva, 2 abține. Un rezultat extraordinar. Și vă recomand ferm să citiți raportul, dacă nu l-ați citit deja, pentru a acopera foarte multe lucruri. Unii l-au citit, unii nu, dar e ceva foarte clar. Mulțumesc. Și acum Societatea Europeană a Gigabitului și 5G. Raportul domnului Lopez Historis White. Compromise. Amendamentul de compromis 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru Amendamentul 9 și 10, de fapt, împreună. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru împotriva abțineri um, se respinge. Amendamentul 14 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru împotriva Compromisul 4. N-am văzut ce fac socialiștii. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Am întrebat 26 și 27 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 30. Se adoptă amendamentul 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul, compromisul 8, de fapt, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. <clears throat> Compromisul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru împotriva verificăm se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă. Verificăm la 56. Thank you. Mulțumesc. Se închide votul. Mai sunt niște nehotărâți. Se închide totuși votul. Se adoptă. 56. 57 acum. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotriva abțineri se respinge. 62 pentru împotriva abțineri se adoptă. 63 pentru împotriva abțineri se adoptă. 66 pentru împotriva abțineri se adoptă. 68 pentru împotriva abțineri se respinge. 70 pentru împotriva abțineri se respinge. 71 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotriva, abțineri se, adop- se respinge. 82 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 83 pentru, împotriva abțineri se respinge. Și votul uh, final pentru aviz. You're trying to get at least 33 to 30, Tony. Să avem măcar 33 la sau 32 la 3 cu două abțineri. Bravo, felicitări. Okay. Many thanks everyone. Mulțumesc tuturor. Facem o pauză de câteva minute înainte de a începe punctul următor. La fără 5. Reluăm la 10 fără 5.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 Doamnelor și domnilor, să începem, uh, dar am pierdut, uh, i-am pierdut pe cei de la secretariat. Așa că probabil că nu putem începe fără secretariat. secretariat E prin sală cineva de la secretariat? Thanks very much. So the next... A venit, mulțumesc. Următorul punct de pe ordinea de zi. Contracte pentru vânzări la distanță, Pascal Raymond, examinarea amendamentelor. Avem o jumătate de oră sau chiar mai mult pentru că începe mai devreme. Îi dau imediat cuvântul lui Pascal Arimon să ne prezinte amendamentele. Vicky. Mulțumesc foarte mult, dragă Vicky. Nimic nu poate fi mai frumos decât vânzarea de mărfuri în piața internă. Încercăm să creăm un spațiu juridic în care consumatorul, cumpărătorul să fie bine protejat, să-și cunoască bine drepturile. Probabil atunci își cunoaște aceste drepturi când ele sunt uh, prezentate foarte clar, ușor inteligibil și uh, ar trebui să fie aceleași, identice în cele 28 de state membre aceste drepturi ale consumatorului. Și asta înseamnă ca ă, cei care încă nu au încredere în comerțul online, ă, în calitate de comercianți, până la urmă să fie tentați să își ofere marfa și în varianta online, pentru că doar așa comerțul poate fi stimulat. Există 411 propuneri de amendament care au fost înaintate. Eu Mulțumesc tuturor colegilor care au participat activ la această dezbatere, pentru că um, se vede că sunt interesați, um, este o contribuție constructivă și cred că vom putea ține seama de toate amendamentele astfel încât Parlamentul, la finalizarea acestui proces, să vorbească cu o voce puternică. Consiliul încă nu s-a ocupat de această problemă și cred că tocmai de aceea ar fi foarte important pentru noi, ca membri ai Parlamentului, să avem o acțiune convingătoare, să dăm un semnal puternic atunci când intrăm în negocieri cu Consiliu. Consiliul trebuie să înțeleagă că tot ceea ce dorim să definim pentru piața digitală nu este lipsit de importanță pentru reușita acestei piețe interne digitale. Nu sunt suficiente discursurile de duminică, predicile de duminică. Trebuie să um, demonstrăm că Parlamentul European are o poziție puternică, dar eh, este important și pentru toți cei care au uh, făcut propuneri de amendament să beneficiem de flexibilitate, de deschidere, pentru a ajunge la soluții bune de compromis. Cred că este important ca bilanțul între o mare protecție a consumatorului și prin reguli care să fie practicabile, realiste și pentru micul comerciant să găsim soluția fericită de compromis. Eu întotdeauna m-am pronunțat pentru reguli simple, reguli clare. Am și formulat un raport inițial. Am definit uh, și uh, propriile amendamente în acest sens și am avut contacte cu uh, reprezentanții multor asociații ale întreprinderilor uh, toți cei care pot fi considerați actori direct interesați. Ideea principală a tuturor a fost că trebuie să atingem un grad cât mai ridicat de armonizare în demersurile și reglementările noastre, în sensul că trebuie să existe uh, o instituție unică până la urmă care să îi protejeze pe consumatori. Toți m-au rugat, încearcă să simplifici din acest punct de vedere lucrurile, pentru că există până la urmă 35 de situații juridice diferite atunci când practici comerțul online. Deci, aceasta este ideea principală care mă determină pe mine să uh, am negocieri pentru amendamentele de compromis cât mai constructive. Uh, la ședințele cu raportorii din umbră sper că vom avea o atitudine constructivă cu toții, pentru că eu cred că există această necesitate de a ajunge la o soluție fericită. Sigur, uh, nu este doar pentru acest document uh, important să uh, lucrăm astfel și pentru multe alte dosare. Dar există și unele dosare care se referă de asemenea la conținuturile digitale și colega Thun und Hohenstein se ocupă în raportul domniei sale de un subiect înrudit și uh, lucrurile poate sunt legate între ele. Nu ar trebui să privim acest dosar ca rupt de legătura cu tot ceea ce ține de același context. Deci uh, uh trebuie să încercăm să rezolvăm toate problemele care țin de acest sector al comerțului digital și mulțumesc colegilor pentru atitudinea constructivă. Thank you very much. Mulțumesc. Acum Lucy Anderson de la S și de mulțumesc. Numele socialiștilor și democraților am vrut să-i mulțumesc raportorului pentru discuțiile pe care le-am avut până acum și pentru disponibilitatea de a asculta o diversitate de factori implicați și de a manifesta flexibilitate. E o mare provocare în fața noastră. După cum s-a spus, Consiliul n-a avansat deloc cu această propunere și Trebuie să dăm dovadă de multă creativitate și de bun simț dacă Parlamentul va face o propunere <clears throat> care să facă lucrurile să avanseze pentru a obține un rezultat. În grupul nostru, deși suntem de acord că dacă e posibil armonizarea e o cale bună de urmat, asta n-ar trebui să fie în detrimentul unui nivel ridicat de protecție a consumatorului. Un lucru Hmm. pe care comisia noastră l-a sprijinit întotdeauna. Deci, oarecum aș fi în dezacord cu Pascal, pentru că e vorba despre un echilibru și nu prea evident, un cadru legal care să nu fie simplu, limpede, să nu garanteze certitudinea legală. Pe de altă parte, nivel ridicat de protecție a consumatorului e un punct de pornire pentru tratate și pentru comisia noastră. Deci o să vedeți Socialiștii au propus destul de multe amendamente într-o diversitate de direcții. Nu e abordare armonizată în ce privește amendamentele, pentru că trebuie să ne menținem poziția deocamdată, pentru că, dacă nu din alte motive, evaluarea de impact, aceasta nu s-a efectuat uh, <clears throat> suficient de aprofundat în ce privește de aplicare și o diferență între acoperi achizițiile online și toate vânzările de bunuri care e domeniul de plin. Știu că Pascal acceptă această diferență, deci n-am fost pregătiți în această etapă să sprijinim o armonizare completă <clears throat> această abordare, având în vedere incertitudinile care persistă, dar asta nu înseamnă că nu vom avea o abordare foarte constructivă și așteptăm cu interes să lucrăm cu dumneavoastră și sunt convinsă că și colegii mei vor adăuga multe alte elemente. În fine, în ce privește ce am spus la început, să obținem o soluție care să funcționeze în întreaga Europa, pe care până la urmă să o sprijine și Consiliul și toți ceilalți, trebuie să respectăm cât mai mult putem diverse tradiții și sisteme legale din statele membre, având în același timp un rezultat pe deplin european, pentru că <clears throat> așa vom reuși să atingem ce ne propunem. Mulțumesc așa tuturor. Am avut discuții atât de interesante cu factorii implicați, firme, consumatori, toți cei implicați și e un proces extrem de productiv. Alin von Busset. Alin von Busset. Thank you very much. Mulțumesc, Vicky. se pare că am depus amendamente și suntem foarte mulțumiți de munca lui Pascal, raportorul eh, eh, Dar există totuși o serie de îngrijorări pe care le percepem. Am depus mai multe amendamente mai întâi în ce privește perioada de notificare pentru consumatori, cred că e un aspect esențial, pentru că e un lucru pe care trebuie să-l evităm, și anume situația în care consumatorii pot să returneze un bun cumpărat care nu le place, dacă nu funcționează bine sau din diverse alte motive. Considerăm că acest drept uneori e pus în pericol, acest drept al consumatorului. Trebuie să existe un minim de securitate pentru returnarea produselor neconforme. Deci perioada de notificare de aici ar putea să se îmbunătățească. Apoi, pentru micile defecțiuni, minor defects în engleză, nu cred că ar trebui să fie acoperite de acest proiect de directivă. Cunosc structura raportului pentru returnarea noilor articole și sarcina probei Considerăm că e o îmbunătățire aici față de propunerea Comisiei. În ce privește sarcina probei, în continuare, raportorul a vorbit despre o perioadă de șase luni. Cred că aici am putea găsi o cale de mijloc, pentru că acest termen nu ne convine. Am dorit să se treacă la un an, deci o prelungire cu încă șase luni. Aceasta ar fi calea de mijloc între cei acum, propunerea comisiei. am depus și amendamente pentru că trebuie să ținem cont de situațiile în care sunt IMM-uri care vând online și care putea să se confruntă cu o povară excesivă administrativă și nu putem aștepta de la un vânzător o rambursare totală pentru un produs defect la fel ca de la o mare întreprindere. E nevoie de anumite garanții și să nu uităm un aspect. <clears throat> Sunt și bunuri la mâna a doua care se vând online. Și pentru acest tip de mărfuri am avea nevoie de un regim distinct. Și deci am dori aici ca vânzătorul de bunuri la mâna a doua să aibă o perioadă de garanție redusă, mai puțin de un an. Asta aveam de spus. Mulțumesc! Oh, thank you. Um, my group... Mulțumesc. Grupul meu nu a depus multe amendamente pentru că susținem poziția raportorului și susținem și includerea vânzărilor offline în sfera de aplicare și în respingerea uh, directivei respective, însă susținem și o armonizare de plină, pentru că dacă nu, nu are niciun rost uh, să ne ocupăm de asta. Ideea e că sunt 28 de seturi de reguli diferite, de aceea uh, nici nu vând uh, companiile online la nivel transfrontalier. Comisia s-a angajat să furnizeze datele de-a lungul întregului proces legislativ și trebuie să ne spună cum anume diferă de directiva din 1999 regulile naționale și în legătură cu căile de atac. Păi, în principal, consumatorii își doresc să dispună de posibilitatea de a le fi reparate bunurile cumpărate, dar dacă după reparații bunul încă nu funcționează, atunci cred eu că pot să, uh, poate să intervine rezoluțiunea contractului. Dacă ne dorim stimulente pentru un ciclu de viață mai îndelungat al produsului, atunci trebuie să încurajăm și reparația. În ce privește rezoluțiunea contractului, cred că trebuie uh, Uh, făcută în conformitate cu regulile stipulate la încheierea contractului. Dacă nu, uh, formularea este prea vagă. De asemenea, să se spună clar că rambursarea are loc după ce vânzătorul a primit bunul. Deci să nu mai există un decalaj. În ce privește conținutul digital incorporat într-un bun, trebuie să găsim o soluție comună, însă ce important e să ne asigurăm că întotdeauna consumatorul dispune de un contract cu vânzătorul, să nu există o lacună uh, în care consumatorul să nu știe exact cine e furnizorul conținutului digital, că diferă de vânzător. În legătură cu cele două perioade de inversare a sarcinii probei și perioada de garanție, tabelul furnizat de secretariat ne arată că o mare majoritate a statelor membre dispune de o perioadă de șase ani pentru inversarea uh, probei și pentru garanție e vorba de o perioadă de doi ani. Deci uh, nu se poate spune că majoritatea statelor au un nivel scăzut de protecția consumatorului. Apoi rezultatele refit nu au arătat că ar uh, exista un temei pentru schimbarea duratei acestor uh, perioade pe baza unei medii comportamentale a consumatorului. Consumatorul știe că vorbește despre o perioadă de garanție de 2 ani și uh, se conformează acestei, uh, acestui termen. Însă, după cum am mai spus la început, consider că fără o armonizare de plină, propunerea nu are sens. și cred că împreună cu colegii putem uh, găsi un compromis rezonabil. Mulțumesc. Denis de Jong văd că nu este aici. Pascal Durand. Marco Zulo este. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc și raportorului. Spun uh, din start că suntem de acord cu abordarea sa pentru a revizui directiva privitoare la vânz- vânzări din 99. E o abordare ambițioasă, însă necesară dacă vrem să uh, atingem un obiectiv uh, de nivel înalt. Acum, în detaliu, în ce privește raportul, a spune că e clar că noi trebuie să furnizăm norme clare, certe și transparente, pentru că astfel uh, sporește încrederea consumatorilor. Deci, putem uh, și noi cu adevărat să stimulăm uh, vânzările online. Ca și cum ar fi un butic din, <laughs> de la parter. Așa, așa încredere să aibă uh, consumatorii. Dar credem că măcar un termen de 2 ani de garanție e minim. Știm că mai sunt în alte țări uh, termene mai îndelungate și sperăm să reușim să găsim un compromis bun, însă vrem să atragem atenția și asupra uh, micilor uh, comercianți, că astăzi micul comerciant este în dezavantaj față de marile rețele de distribuție. De exemplu, cineva care vinde bunuri informatice uh, de o marcă foarte uh, importantă și oferă o garanție de 2 ani consumatorului. În momentul în care apare un defect uh, la, la bunul respectiv înainte termenului de 2 ani, dar după termenul de 1 an, atunci micul comerciant trebuie să respecte o serie întreagă de constrângeri ca să garanteze consumatorului final că uh, este protejat. Și există deci un dezechilibru uh, de situații care este în dezavantajul uh, vânzătorului și ce am dorit noi e ca această garanție comercială, deci a producătorului față de comerciant, să respecte același termen uh, al garanției legale. Știm că asta este, asta este apanajul legiuitorului la nivel național, dar credem că ar fi bine să dăm o indicație în acest sens ca să oferim mai mari garanții și micilor comercianți și de să crească și încrederea consumatorilor în legătură cu vânzările online. Siamo anche de asemenea, suntem în favoarea demarării unei discuții în ce privește responsabilitatea producătorilor în cazul în care un produs are defecte, sigur tot pentru uh, apărarea micilor comercianți și considerăm că trebuie să avem o abordare corectă în ce privește ierarhia căilor de atac și mijloacelor de despăgubire. Că dacă vrem să stimulăm o economie circulară, atunci trebuie să facem în așa fel încât mai întâi să ne gândim la reparare și apoi la înlocuirea bunului, dar uh, asta să se întâmple prin uh, respectarea unor obligații mm, normale și în timp util pentru consumator. Mulțumesc! Thank you. So I have... Mulțumesc, mai am cinci vorbitori. Maria Grapini acum. Uh, mulțumesc, Vicky. Um, vreau și eu să felicit uh, și raportorul și raportoarea noastră pe Lucy, un raport foarte complex, după părerea mea, pentru că eu cred că trebuie să urmărim uh, atunci când venim cu o nouă reglementare și mă adresez acum și Comisiei, să nu complicăm lucrurile. Eu cred că sensul acestei propuneri de directivă este... It's not translated. I have it. Can you try, keep speaking? It was working for me. Keep... Continuați, vă rog, că în engleză funcționează, spune, vorbit, ne spune președinta. Vreau și eu să felicit raportorii, it's ok, uh, pentru uh, propunerile, it's ok, Ok. Pentru propunerile făcute, uh, am adus și eu foarte multe amendamente și am discutat cu raportoarea noastră, cu Lucy. Din punctul meu de vedere, cred că atunci când gândim o reglementare, așa cum este această propunere de, de directivă, uh, nu trebuie să complicăm lucrurile. Sensul directivei este să protejăm consumatorul uh, atunci când achiziționează electronic. Ce văd eu aici ca linii roșii? în primul rând garanțiile trebuie să fie, produselor achiziționate trebuie să fie reale și trebuie stabilite într un termen rezonabil și aici raportorii trebuie să facă o negociere și să ajungă la un consens pentru a avea același tip de garanție în toate statele membre. apoi de asemenea trebuie să se armonizeze prezumția neconformității consumatorul trebuie să beneficieze de alegerea liberă a măsurilor reparatorii. până la urmă cel care este în dezavantaj este cumpărătorul consumatorul și eu cred că aici trebuie să beneficieze de alegerea liberă a măsurilor reparatorii. în fine Cred că această directivă uh, trebuie să contribuie la asigurarea unor condiții de comerț echitabil. Dacă nu facem armonizarea în piața internă, de ce să mai avem piață internă? Dacă uh, achiziționând din fiecare stat avem alte garanții, alt sistem de uh, măsură reparatorie. Deci, cred că trei patru puncte importante și toate amendamentele trebuie să meargă în acest uh, sens. Pe de altă parte, spuneam că nu trebuie să îngreunăm viața uh, Uh, mai ales a imm urilor a producătorilor. trebuie să fie foarte simple regulile foarte ușor de verificat și sigur uh, cu uh, măsuri foarte clare încât să fie acest echilibru între consumator să fie protejat atunci când achiziționează electronic altfel nu vom dezvolta comerțul electronic nici comerțul transfrontalier. Okay. și Thank eu cred că se va ajunge la un consens. mulțumesc. Evelyn Gephardt. Mulțumesc acum Evelyn Gephardt. Ja, danke schön. Mulțumesc. Mulțumesc, Pascal, pentru colaborarea foarte bună. Noi și în ce privește dreptul contractual colaborăm și încercăm să nu existe situații redundante între cele două texte legislative, pentru că chiar dacă ar putea să apară suprapuneri. Până la urmă, e important să știm care va fi uh, legea um, care uh, va trebui să funcționeze în comerțul digital. Unde avem opinii divergente? Este vorba despre gradul de armonizare și nivelul de protecție a consumatorului care decurge din această armonizare. Nu am nimic împotriva unui nivel înalt de armonizare, din potrivă ar fi salutar, dar să nu uh, implice până la urmă o reducere a protecției consumatorului în statele membre. Asta am spus în repetate rânduri. Deci, ă, propunerea de a reduce garanțiile la un an ar însemna ca ceea ce am reușit noi să impunem pe plan comunitar, o garantare de cel puțin 2 ani, să fie până la urmă anulat. Nu asta vroiam să spun. Uh, doream să inversăm obligația de uh, a dovedi. Deci uh, aceasta a fost de șase luni și acum se extinde la un an este o inversare a sarcinii probatorii. Și ceea ce a propus uh, Pascal să nu ducă până la urmă o relaxare legislativă la diverse state membre ale Uniunii. În Franța și Belgia, de pildă, avem reglementări speciale în legătură cu cantitățile. Ar trebui să se aplice și în alte state membre. Dacă este vorba de defecte ascunse, de vicii ascunse, ar trebui ca acest lucru să fie respectat în toate statele membre. Nici în uh, Franța nu există o diferență între uh, perioada de garantare care expiră și posibilitatea de uh, a ataca până la urmă calitatea produsului. Deci, uh, tocmai ceea ce a spus și Maria Grapini, trebuie să uh, vedem dacă există posibilitatea să-și obțină banii înapoi consumatorul atunci când se constată vicii ascunsă de pildă. Noi uh, trebuie să nu punem sub semnul întrebării drepturile consumatorilor care deja au fost impuse în state membre. Deci uh, să încercăm să uh, aducem în barca noastră și statele membre care până acum nu au fost atât de avansate în materie de protecție a consumatorului. Și poate din acest punct de vedere ar trebui să progresăm pas cu pas. Iar în amendamentele înaintate de mine ar trebui să acționăm inovativ și în ce privește respectarea regulilor ceea ce figurează în studiul pe care l-am comandat noi ar trebui să fie de asemenea respectat. Să putem rezolva problemele de armonizare în felul acesta. Andreas Schwab. Vicky, um, and thank you, uh... Mulțumesc, Vicky, și mulțumesc și că îmi dai șansa să comentez și eu propunerea lui Pascal Arimon. Uh, eu cred că este o propunere foarte echilibrată și foarte constructivă și dă dovada unei minți deschise și mai ales uh, e foarte europeană problema cu care ne confruntăm nu e neapărat, unde e Lucy, dar nu e neapărat uh, problema unui nivel înalt de, de uh, protecția consumatorului, că nimeni nu crede că nu trebuie protejat consumatorul. Ideea sau întrebarea e ce facem ca toți cetățenii din Europa să aibă aceeași ofertă de produse și servicii. Și eu recunosc că în Germania nu avem o problemă reală din acest punct de vedere, deci nu e o problemă germană. Uh, E o problemă însă pe, to- pe toate țările din estul Europei, pentru că de acolo cetățenii pe drept cuvânt se plâng că nu dispun de un mare număr de produse și de oferte și de aceea eu salut această propunere atunci când se spune că vom fi foarte constructivi, dar în acest sens, Lucia, aș vrea să te întreb care e propunerea ta cetățenii europeni din estul Europei nu se bucură de niciun avantaj, dacă pot spun eu, cu ideea ta cu un nivel înalt de protecție a consumatorului. Rezultatul e că nu dispun de bunuri și produse și nu asta își doresc ei. Eu cred că problema asta trebuie să o rezolvăm noi. Că nu avem nicio soluție miraculoasă, până la urmă totul trebuie să fie foarte concret. Cred că propunerea lui Pascal cu inversarea sarcinii probe cu termen de un an, introducerea unui uh, termen de ciclu de viață în care mm, fabricanții însă trebuie să indice acest nivel. Uh, acest termen e un uh, mod de a crea un mai mare nivel de protecție a consumatorilor, dar trebuie și armonizate lucrurile. Ca astăzi, ofertele avute la dispoziție în Franța, Regatul Unit și alte țări din Occident să fie disponibile și în Estul Europei. Eh, știți care e istoricul acestui dosar? A început eh, la începutul anilor 2000 în Parlamentul nostru și știți că argumentele sunt cumva eh, ascunse după perdea. E, da, știu, sunt sensibilități. Poate o țară unde anume dreptul se vor schimba nu va, va fi mulțumită, dar trebuie să vedem care e interesul întregii Uniunii Europene. Să nu măsurăm instrumentele doar uh, în raport cu o lege națională sau alta. Dacă luăm dreptul din Cehia, poate că uh, în unele domenii se merge chiar prea departe. În, alt, în alte uh, zone e un nivel mai scăzut, dar până la urmă toți consumatorii vor avea un profit, toți vor avea un avantaj. Deci aș vrea într-adevăr să știu din partea celor care se opun propunerilor lui Pascal, ce soluția au ei ca să îmbunătățim uh, lucrurile cu o propunere care nu-și dorește armonizarea de plină. Noi suntem constructivi, însă vrem rezultate și de 15 ani nu vedem rezultatele și atunci totuși e timpul să facem ceva mai bine, că dacă nu putem să nu mai vorbim despre asta. Mulțumesc. please. If I can add anything. Uh, Roja, uh, nu Hohenstein. Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, Pascal are într-adevăr o atitudine practică și rezonabilă Eh, vorbesc despre lucruri care se pot face în practică. Propunerea rămâne într-un cadru care poate fi realizabil. Și la începutul prezentării s-a referit la încredere. Și la asta vreau să mă refer și eu. Deci, consumatorii nu vor avea niciun avantaj de pe urma pieței comune dacă nu există această încredere încredere, că dacă comercianții trebuie să aibă încredere să-și vândă produsele unei piețe de 500 de milioane de consumatori. Că își, a, a, deci că vor obține profit de pe urma pieței unice, dar pentru asta trebuie reguli clare și unice. Asta înseamnă să venim în slujba consumatorilor. Să aibă și acces la toate bunurile și serviciile. Asta vreau să spun și eu. Să nu creăm noi mai multă confuzie. Vorbim despre drepturile consumatorului, vorbim uh, despre protecția consumatorului și, de fapt, limităm accesul consumatorilor la diverse bunuri. Deci, uh, să nu uităm că, până la urmă, consumatorii au nevoie de uh, vânzător și invers, deci trăiesc în aceeași lume și deci trebuie să ne gândim la întreaga pieță internă, dacă nu, nu vor funcționa lucrurile. Mulțumesc. So, uh, Pascal, I submitted nine amendments. Bun, Pascal, și eu am uh, depus nouă amendamente, spune președinta, și vreau să revin la, ce, la armonizarea minimă sau maximă în general o facem pentru că dorim ca um, consumatorii să poată Uh, să facă activități de vânzare-cumpărare online mai ușor. Cred că noi avem, uh, acolo unde avem niveluri înalte de comerț electronic, uh, oamenii vor vinde și cumpăra mai ușor online. Și avem și un termen uh, scurt pentru a uh, respinge oferta și dacă mm, uh, eliminăm acest termen, atunci lumea nu mai cumpără online, ci se întoarce la prăvălia de la colțul străzii. Ăsta ar fi riscul. Deci, de aceea cred că e important ca țările care au în mod tradițional aceste metode, și Evelyn spunea că există, și atunci să aibă dreptul să și le păstreze și nu cred că asta va însemna Uh, că uh, nici cei din Estul Europei nu vor putea vinde și cumpăra, dar cred că e important să menținem încrederea, deci consumatorii să-și păstreze drepturile tradiționale cu care sunt obișnuiți. Deci în amendamentele mele asta vreau să spun. Deci uh, Asta era sensul amendamentelor mele și mă mai referit și la ciclul de viață al produselor. Dacă spunem tuturor consumatorilor că după 2 ani nu mai pot returna un uh, produs defectuos, asta se opune lucrurilor pe, pe care le-am convenit ieri cu extinderea ciclului de viață a produselor. Deci amendamentul meu uh, uh, spune că dacă consumatorii pe drept cuvânt se așteaptă ca un anumit produs să aibă un ciclu mai lung de viață, să și aibă o, mai, o perioadă mai lungă, de să fie mai flexibili. Cam asta uh, doresc eu cu amendamentele mele și sper să le și examinez. Lucy Anderson știu că dorește din nou cuvântul, dar pe scurt, te rog, și după aceea raportorul. Da, numai că mi s-au uh, pus niște întrebări de către Andreea și uh, vreau să-i răspund. Nu, eu nu mă opun propunerii lui Pascal. Sunt multe aspecte care sunt binevenite în propunerea lui Pascal și el a fost foarte deschis. De exemplu, în ce privește viciile ascunse, e bine să încercăm să rezolvăm și problema asta. Deci și noi suntem deschiși discuție și dorim o soluție care să funcționeze pentru toate statele membre. Dar cred că trebuie să ne gândim la realitățile de la fața locului și anume multe state membre, chiar în Germania, consumatorii nu întotdeauna sunt conștienți de drepturile pe care le au. Am mai avut discuția asta. E dificil și să punem în aplicare, să apărăm aceste drepturi. Deci, uh, Parlamentul nostru s-a cam împodmolit în ce privește căile colective de atac, Eh, de exemplu, și Comisia încă tot încearcă să examineze lucrurile în ansamblu. E o, eh, o recomandare în ce privește căile de atac, eh, apărarea drepturilor consumatorilor, dar mai sunt multe de făcut până când drepturile consumatorilor să fie într-adevăr reale. Deci trebuie să fim atenți, mai ales că a crescut foarte mult sfera de aplicare. Sigur, trebuie să încurajăm comerțul online, inclusiv cel transfrontalier și sunt multe alte dosare unde intervine acest aspect. Însă, în ce privește extinderea sferei de aplicare, lucrurile uh, au crescut foarte mult, deci nu suntem negativi. Nu vrem să avem discuții pe toate temele astea, deci vă mulțumim pentru abordare. Pascal Achim. Și acum uh, raportorul. Liebe Vicky. Mulțumesc, dragă Vicky. Mulțumesc tuturor care s-au implicat în această dezbatere constructivă. Eu cred că ceea ce tocmai a spus Kaya Kalas este până la urmă esențial. În problemele foarte importante ale acestui document, trebuie să ajungem la o armonizare maximă. Altfel nici nu are rost să ne implicăm, pentru că efectele pentru piața digitală vor fi foarte puternice. Situațiile din statele membre sunt foarte diferite și asta creează mari complicații pentru comercianți. Cine poate profita în urma acestei situații? Trei, patru întreprinderi uh, cu uh, putere de monopol. Amazon sau Google sau alte multinaționale la modul acesta încearcă să profite de ceea ce piața oferă în clipa de față. Noi însă dorim ca micii comercianți să aibă acces la această piață digitală internă și, ca atare, important este ca aspecte esențiale să ajungem la o armonizare. Asta permite acces tuturor, asta generează încredere și IMM-urile și micul comerciant vor avea curajul să intre în această piață. Ce se va întâmpla? Oferta se va îmbogăți și nu vor comanda um, câteva monopoluri pe piață, um, ceea ce se întâmplă, ceea ce se oferă consumatorului. Bineînțeles că trebuie să ne gândim și ce prevederi care țin de protecția consumatorului trebuie armonizate și unde nu trebuie să ne amestecăm, unde putem lăsa statele naționale în baza principiului subsidiarității să acționeze. S-a vorbit aici despre vicile ascunse, care în Franța și în Belgia au un alt tip de tratament decât în alte state membre. Aș putea de asemenea să îmi imaginez că în ce privește uh, dreptul de a respinge statele membre ar putea uh, în anumite situații să acționeze. Uh, în clipa de față există deja uh, o prevedere de o lună, așa numitul time to reject, perioada în care ai dreptul să respingi un produs la colegii din partea grupului social-democrat. Văd că, uh, pe de o parte, se pledează ca să nu se impună o uh, ierarhie juridică, deci comerciantul să nu fie obligat să uh, reprimească un produs defect pentru a-l repara, dar pe de altă parte să existe o perioadă mai îndelungată pentru durata de viață sau perioada contractului. Deci sunt două idei care se intersectează nefericit. După aceea, o altă propunere care cred că are uh, un uh, conținut uh, de compromis. Ne dorim o piață care să fie bine armonizată, deci statele naționale să cedeze din drepturile pe care le au acum, dar pentru ca în final să câștige foarte mult în spiritul protecției consumatorului. Da, și eu pledez pentru această variantă în care, în final, drepturile consumatorului să fie sporite. Pascal, va trebui să dăm cuvântul comisiei. Mulțumesc foarte mult. Just two Mulțumesc, dar două comentarii. Mai întâi, extinderea uh, sferei de aplicare. Sigur, luăm notă că domnul Arimo este raportor pentru comisia noastră și doamna Hautala la comisia jurii și amândoi au formulat amendamente care să extindă sfera și la vânzările offline. Vrem să ajutăm Parlamentul cât mai mult putem noi. Ne-am uh, întâlnit cu uh, cei care pregătesc uh, amendamentele uh, Parlamentului și susținem activitatea întreprinsă de Parlament pentru evaluarea de impact. Acum vreau să trec la un punct politic. Doamna Gebhardt, practic, a sintetizat lucrurile. Sunt două elemente care au legătură între ele. Unul, nivelul protecției consumatorilor, al doilea element este armonizarea, de plină sau nu. Deci au legătură între ele, cele două aspecte. Uh, legătura intrinsecă. O remarcă generală ar fi, bun, apoi voi intra poate în amănuntă să vedem cum găsim o soluție, dar în general a spune că propunerea practic are valoare adăugată pentru Europa în întregimea sa, pentru că duce la armonizare de plină și atunci firmele își vând produsele în toată Europa și crește protecția consumatorului foarte mult față de directiva din 99. Bun. Dacă lăsăm uh, protecția consumatorului la, nivel, la nivelul statelor membre, pot ele să adopte un nivel sporit de protecție și unele state au și făcut-o mai sus de nivelul din 99. Uh, deci, atunci n-ar fi nevoie de aceea, de directivă, dar avem nevoie de ea ca să crească protecția consumatorilor în acele state membre în care nu există un uh, nivel de protecție mai ridicat decât directivă au implementat directiva 121. Deci astea sunt cele două puncte unde intervine valoarea adăugată. Dar cum le obținem în practică? Și asta e problema. Cred că, să iau un exemplu, uh, ierarhia căilor de atac versus libera alegere a consumatorului, noi cred că din dilema asta putem ieși, pentru că avem două soluții extreme și nu putem găsi un, o, o cale de mijloc. Deci asta trebuie să găsim, calea de mijloc. Și, de exemplu, ăsta spune că Consiliul uh, se face uh, treabă și aici cred că am ajuns pe calea cea bună și se speră că se va ajunge la o soluție la Consiliul din iunie, adică să găsim un compromis și anume, nu să spunem că sau libera alegere sau le de tax și nu există a treia soluție, ci să găsim apropiere între cele două uh, soluții și atunci să spunem că ce contează e re, uh, rezoluțiunea și s-a menționat aici ideea că consumatorul uh, mai rapid poate să aleagă această soluție fără să mai treacă până la uh, prin atâtea etape intermediare. Acum încă trebuie să mai vedem detaliile la Consiliu, dar ar fi două căi. Una să spunem că dacă consumatorul a făcut o reparație și apoi din nou apare un defect, bun, să vedem, e același defect sau alt defect, asta rămâne de văzut, atunci se poate recurge la rezoluțiune. O a doua abordare ar fi la Consiliu să spunem că Poate există împrejurări într-o speță care ar însemna că uh, consumatorul foarte greu și-ar dori uh, metoda reparației pentru că și-a pierdut încrederea. Trebuie să vedem cum formulăm asta în termeni juridici, dar ideea ar fi dacă nu mai există încrederea uh, cumpărătorului în vânzător, atunci să intervine rezoluțiunea. Uh, deci e un exemplu în care putem găsi un compromis între două soluții sau poziții extreme și să vă stăm la dispoziție să conlucrăm ca să ajungem la rezultat, acest rezultat. Bun, da, e comisia MCO aici, deci ne ocupăm și de protecția consumatorului, spune președinta. Bun, suntem în întârziere, Da, cred că oricum dezbaterea a fost foarte bună. Trecem la următorul punct, și anume nu e punctul francizelor, e prevenirea geoblocării. Amendamentele de compromis. Raportare Roja Fontun Hohenstein. Thank you, Vicky. Mulțumesc, Vicky. Mulțumesc foarte mult pentru toate amendamentele. Uh, Mulțumesc pentru schimbul rodnic de vederi cu raportorii din umbră. Și săptămâna trecută am trimis raportorilor din umbră o primă variantă. Și uh, prima parte uh, a amendamentelor de compromis se referă la majoritatea problemelor uh, atinse în uh, raport, uh, legea aplicabilă și conținuturile uh, care cad sub incidența dreptului de copyright. Deci mă voi referi la câteva asemenea amendamente de compromis uh, care au decurs după reuniunea cu raportorii din umbră. Domeniul de aplicare nu dorim să complicăm foarte mult transpunerea în practică. Relația cu directiva serviciilor este clarificată mai mult. Acest regulament nu atacă niciun fel articolul 20 din directiva serviciilor. Prevede doar instrumente suplimentare, complementare, ca să nu existe vreo discriminare a consumatorului. Colaborând cu colegii de la serviciul juridic. Am găsit formulări care să clarifice relația și raportul cu directiva 1999 uh, și uh, uh, privind drepturile consumatorului se ține seama de hotărâri pronunțate de Curtea de Justiție dar nu schimbă conținutul acelor două directive. Asta doresc să subliniez. Ținem seamă doar de hotărâri pronunțate recent de Curtea Europeană de Justiție. Există un acord amplu că blocarea accesului la site-uri uh, din diverse criterii, locul de reședință, ar trebui în principiu să uh, fie interzis. Dar atunci când este vorba de rerutare, atunci acceptul consumatorului ar trebui să fie obligatoriu. Și uh, știți că nu aceasta este opțiunea uh, mea favorită. Pentru că aici cred că explicațiile pe care providerul le acordă ar trebui să fie suficiente. Dar oricum, acea variantă până la urmă facilitează uh, munca noastră și de aceea am decis să accept sugestiile pe care mulți dintre dumneavoastră mi le-au făcut. Deci, uh, acordul explicit uh, datorat rerutării să fie obligatoriu. Da, noi nu să dorim să supra-solicităm consumatorul prin pop-up-uri. În ce privește revizuirea, articolul 9, solicităm o analiză profundă a cinci sectoare audiovizual, financiar, transport, comunicare electronică și serviciile de uh, asistență medicală. Știu că pentru unii este prea mult, pentru alții uh, nu suntem suficient de ambițioși. Dar, uh, sigur, unii dintre dumneavoastră și-ar dori ca uh, sectorul audiovizual și tra- al transporturilor să fie inclus deja în domeniul de aplicare, de pe acum. Dar poate că vom putea cădea de acord asupra acestei variante de compromis și să mai așteptăm câțiva ani până când Comisia va face o nouă analiză. Să încercăm să fim de acord uh, să nu luăm unele decizii uh, prea repede, uh, să fie premature în clipa de față. În ce privește conținuturile de copyright, este un mic pas înainte. Am susținut amendamentele care au fost înaintate de mulți colegi și am inclus uh, în articolul 4 conținuturile non-audiovizuale care uh, ca sub incidența legii de copyright. Am discutat uh, în repetate rânduri acest aspect și în cadrul Comisiei IMCO și cu raportorii din umbră și mă bucur că aceste discuții care au fost purtate și în comisia jurii, pentru că această comisie are competențe comune cu noi. Discuțiile merg în aceeași direcție și probabil că majoritatea va fi de acord să includem aceste conținuturi non-audiovizuale. Vă amintesc tuturor, pentru că au existat unele neînțelegeri ultima dată când am discutat acest subiect în Comisia IMCO, nu ne amestecăm în vreun fel cu legile existente care uh, protejează uh, copyright-ul și uh, uh, doar atunci când lipsește vreo licență de copyright, există justificare pentru blocarea geografică. Deci, în principiu, uh, geoblockingul nu se referă la problemele de copyright. În ce privește legea aplicabilă și uh, acordul Roma 1, vreau să vă asigur că Roma 1 ă, rămâne ă, o prevedere neatinsă, dar ă, demersurile noastre aduc comercianților o mai mare claritate atunci când doresc să vândă un conținut. Acest articol 8a a fost într-un fel consolidat prin prevederi clare dacă un comerciant are practici care um, nu uh, corespund obligațiilor pe care și le-a asumat, atunci consumatorul poate solicita um, aplicarea uh, prevederilor din Roma 1, articolul 6. Deci, era nevoie să aducem o mai mare clarificare din care să profite atât consumatorul cât și comerciantul. Este un fel de situație win-win, aduce un plus de claritate pentru ambele părți. Eu pot să susțin ideea de a avea o analiză profundă a aplicării prevederilor uh, Roma 1 Uh, ca parte a revizuirii, care a fost uh, propusă uh, printr-o serie de amendamente. Și cred că în aceste aspecte menționate vom putea ajunge curând la formule de compromis. Mulțumesc foarte mult! Nu știu dacă este suficient spațiu în, pentru um, asistenții noștri. Dacă cineva dorește să ia notițe, poate că cineva din partea secretariatului poate să clarifice unde se pot uh, așeza în spatele uh, locurilor rezervate membrilor comisiei, cei care doresc să participe, să asiste. Mă refer la cei care stau în spate, dacă doriți să beneficiați de un pupitru, încercați să avansați dacă vreți să vă faceți și notițe. Nicola Dantei. Volevo leggere quello che... Mulțumesc. Vreau să citesc uh, mesajul din partea lui Virginie. Vă rog să o scuzați. Uh, că nu poate fi de față pentru această dezbatere, dar mulțumește pentru propunerile de amendament de compromis pe care le-a primit și sper să se poată ajunge la o poziție echilibrată împreună cu celălalt raportori din umbră, deși unele propuneri rămân problematice, punctul ei de vedere. Virgin Rozier apreciază limitarea domeniului de aplicare la relațiile B2C, E important să se precizeze definiția unor concepte clare, cheie, cum ar fi motive de nediscriminare, prezența temporară a unui consumator într-un stat membru și locul de reședință. Apoi sublinează că principiul teritorialității, ședinta întrerupe Parada, nu știu, sunt probleme cu uh, interpretarea în limba engleză. Poate că e o problemă de microfon, că președinta nu aude bine interpretarea. Thank you very much, Nicola. Thank, carry on. Thank you. Vă rog să continuați, domnule Dante. Da, sublinează că principiul teritorialității a dreptului de autor în diversele sectoare culturale trebuie menținut. Teritorialitatea e punctul fundamental pentru negociarea drepturilor și un uh, element pentru a, ca autorii să-și poată valoriza drepturile. De deci ce e necesar ca în domeniul de aplicare a regulamentului să nu se includă serviciile electronice care permit accesul la uh, de autor și serviciile audiovizuale. Caracterul specific al operelor culturale, care sunt difuzate pe baza unor modele culturale deosebite, trebuie să fie luat în considerare. Apoi discutăm și propunerea de revizuire a directivei privitor la copyright în paralel și alte lei sectoriale. Deci nu ar fi coerent să ne pronunțăm noi asupra unor aspecte uh, de care se vor ocupa alte comisii. Așadar, ar fi bine să extindem la 5 ani primul raport de evaluare ca să avem o perspectivă uh, mai corectă asupra punerii în aplicare a legilor de sector. Propunerile de compromis 30 și 31 vor trebui rediscutate, pentru că acolo se spune că singura lege aplicabilă e cea de, a reședinței vânzătorului. legea Bruxelles 1 și Roma 1 bis consacră principiul fundamental al libertății contractuale și actul regulament nu trebuie să modifice sau să constituie o derogare de la corpusul uh, de drept menționat. Deci, de exemplu, e esențial să consolidăm uh, protecția părții contractuale mai vulnerabile, adică consumatorul, atunci când comerciantul își uh, are activități în statul membru de reședință al consumatorului. În ce privește propunerea de compromis 28, interpretarea garanțiilor legale stabilite prin Directiva 44 din 99 și 83 din 2011 vor trebui să țină cont de discuțiile în curs pe tema legislației privitoare la vânzarea de bunuri și conținuturi uh, digitale, raportul Arimon. Trebuie să nu interpretăm greșit uh, conflictul de legi în discuție ca să nu se limiteze drepturile consumatorilor. Anlene von Vicky. Mulțumesc, Vicky. Mulțumesc și uh, colegului care a vorbit. Am avut deja ședințe intense cu conținut politic și tehnic pe tema blocării geografice. Nu este deloc un dosar simplu și există în continuare o serie de elemente în care opiniile sunt divergente. În ce privește propunerile de compromis realizate până acum, ele ne mulțumesc și mulțumesc ca atare raportoarei. În ce privește domeniul de aplicare, corecturile orizontale și o proceduri B2C pot fi susținute de noi aceste prevederi eh, până la urmă sunt orientate către consumator eh, și nu eh, conțin prevederi obligatorii pentru întreprinderi. Da, trebuie să existe un cadru legislativ sigur și să combatem orice atitudine abuzivă nu trebuie să existe riscul ca la un moment dat să uh, nu uh, se retragă cineva din uh, comerțul transfrontalier pentru că nu au cunoștințe suficiente în legătură cu prevederile legale din alte state. Iar în repetate rânduri am spus că nu sunt de acord cu ideea ca uh, să se extindă domeniul de aplicare și asupra unor uh, conținuturi uh, non-audiovizuale. Trebuie să ne gândim că există deja niște drepturi care au fost dobândite. Dar uh, probabil în amendamentele de compromis vom găsi până la urmă o soluție în ce privește domeniul de aplicare și eventualitatea extinderii asupra unor conținuturi non-audiovizuale. La schimb, însă, dacă vom fi de acord, ne-am dori ca uh, uh, domeniul audiovizual să fie eliminat din domeniul de aplicare uh, al acestui Uh, a acestei directive. S-a spus deja că acest sector se bazează pe principii specifice uh, și nu cred că e cazul să operăm acum modificări. Și mai am încă o preocupare. Nu înțeleg exact de ce ar fi nevoie de o consimțire uh, expresă uh, în legătură uh, cu uh, respingerea unui pop-up de către consumator atunci când dorește să acceseze un anume conținut. Și asta poate să inducă în eroare consumatorul până la urmă. Dar Până la urmă, consumatorii uh, trebuie să aibă posibilitatea de a accesa în repetate rânduri uh, site-ul respectiv. Pot să existe și alte modalități uh, pentru a-l informa pe consumator că ar putea să fie condus spre un alt site și că va trebui în prealabil să consimtă să fie în felul acesta transferat spre alt site să nu complicăm și mai mult lucrurile dacă ne dorim de fapt ca aceste prevederi să, se, să fie complementare și nu să se dubleze sau să se complice. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președintă. Doamna Șaranțova, cred că Uh, nu pot să spun nimic uh, nou, uh, am vorbit suficient cu Roja deja. Nu am vrea să excludem din domeniul de aplicare varianta B2B, pentru că până la urmă și businessul poate să fie consumator final și varianta B2B face parte din domeniul de aplicare al directivei serviciilor. Deci nu văd de ce am decide să nu includem această formulă în domeniul de aplicare. În legătură cu compromisul 2 ne-am fi dorit ca amendamentul nostru 254 să fie inclus și nu dorim o limitare a domeniului de aplicare, am dorit ca sectorul audiovizual și transportul să fie inclus în acest domeniu de aplicare. Nu are rost să așteptăm o revizuire din partea Comisiei. Mulțumim raportoarei pentru uh, decizia de a avea un vot separat. Din acest motiv uh, am putea uh, susține compromisul 4 în principiu, dar să ținem uh, seama de rezultatul compromisului 3 la vot. În legătură cu compromisul 6, aici articolul 20 ar trebui să fie suplimentat pentru că ar fi o adăugare la directiva serviciului în legătură cu compromisul 7. Am dorit să știm care ar fi efectul în practică al acestui prevederi. În legătură cu compromisul 8, a existat deja o discuție și aș vrea să știu când putem vorbi despre o discriminare justificată. Eh, mi se pare că termenul nejustificat, discriminare nejustificată, nu este eh, clar, creează confuzii. Iar în ce privește 10 eh, și compromisul 10 este opus prevederilor din compromisul 3. Iar în ce privește compromisul 14A, îl susținem și de asemenea compromisul 17 și 19 eh, duce o schimbare față de direcția compromisului. Susținem compromisurile 21 și 24 în legătură cu compromisul 31. Nu putem să susținem în clipa de față. Alde este convins că Uh, articolul 4 are prevederi suficient de clare pentru toate părțile implicate și comercianții uh, uh, beneficiază de posibilitatea de a nu exista dubii nu avem observații în legătură cu celelalte propuneri de compromis în clipa de față. Pe scurt, cred că ne-am mișcat în direcția cea bună în anumite domenii, dar eh, mai sunt multe de făcut și cred că principalul mesaj din partea noastră eh, ar fi că nu dorim să transmitem eh, semnale că protejăm segmentarea pieței în beneficiul marilor companii, și că în felul acesta dezavantajăm micile afaceri în favoarea marilor afaceri. De asemenea, în ce privește companiile aeriene, avem rezerve. Denis de Jong. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt recunoscător raportoarei pentru că uh, deja face multe propuneri de compromis pe care eu pot să le susțin, dar există și unele obiecții fundamentale. Poziția mea inițială a fost aceeași ca cea a uh, grupului ALDE când e vorba de B2B. Nu vedem de ce am exclude acest uh, tip de afaceri, pentru că uh, Uh, și uh, nu doar retailerii uh, mari mă determină să am această atitudine. Se pare că există un interes totuși de a introduce acest tip de afaceri în domeniul de aplicare. Deci, am spus acest lucru și la întâlnirea cu raportorii din umbră, dar oricum în final putem să fim flexibili. În ce privește uh, relația între uh, directiva referitoare la servicii și uh, această Cred că principalele articole prevăd că noi, de fapt, aducem o completare la directiva serviciilor, dar când uh, apar situații conflictuale, acest regulament va prevala. Nu știu cum uh, poate să ne ajute serviciul juridic să clarificăm acest lucru dacă se ajunge la o situație conflictuală între două articole. În ce privește uh, copyright-ul? Există aici prețuri uh, care pot diferenția pentru că sunt costurile de obținere a copyright-ului sunt diferite în diversele statele membre. Și uh, mai ales uh, companiile mici ar putea să formuleze temeri că vor avea de suferit de această prevedere. Deci cred că în întâlnirea cu raportorii din umbră va trebui să clarificăm acest lucru, iar articolul 2, aliniatul 2, uh, punctul E, în ce privește apă, gaz, electricitate, da, uh, aici uh, este vorba de cantități mici care pot fi vândute, dar ce faci cu electricitatea? Pentru că nu am cumpărat niciodată un uh, colet un volum anume de electricitate. După aceea, ceva ce de asemenea trebuie discutat în întâlnirea cu raportorii din umbră, uh, un, uh, în articolul 3, amendamentul 22 al raportoarei aici cade de acord cu textul Comisiei că încă este posibil să îți direcționezi activitățile spre diferite state membre, spre diferite grupuri de consumatori, ca uh, o exceptare, dar nu știu dacă asta nu creează o dificultate până la urmă în întregul sistem, pentru că uh, asta uh, oricând va putea să fie o excepție invocată, uh, pentru că diverse tipuri de activități pot fi într-adevăr destinate doar unui, uh, unei părți din uh, statele membre. Și atunci cum poți să uh, îți justifici demersul de a nu fi de acord cu blocarea geografică. Dar vom înainta și unele obiecții înscris uh, raportoarei. Mulțumesc, Giulia Reda. Mulțumesc, Mai întâi vrea să-i mulțumesc raportului pentru amendamentele de compromis. Sunt observații preliminare. Vreau să mă concentrez pe prioritățile care pentru grupul meu. Mai întâi, conținutul protejat de dreptul de autor. Subliniez din nou că nu e posibil să se rezolve problema geoblocajului de conținut cu copyright, care nu e provocat de probleme de licență de legislația copyright în reforma copyright. Nu se poate. Ce propune raportorul este să se includă conținutul protejat de copyright în măsura în care nu e problemă cu dreptul copyright-ului și virtual e imposibil să se rezolve această problemă prin reforma în derulare la copyright. Deci trebuie să ne ocupăm de ea aici. În legătură cu ce au spus cei de la GUE, dacă includem conținutul protejat de dreptul de autor, că limităm posibilitatea comercianților să utilizeze discriminați de preț, asta e adevărat la tot ce includem în regulamentul geoblocajului și asta e sensul. Dacă avem încredere că nu vor face discriminări neloiale și că orice diferențe aplică au motive întemeiate și nu pentru un profit maxim, n-am mai avea nevoie deloc de regulamentul prezent. Desigur că acesta e scopul și sensul lui să dea acces și acces în condiții de nediscriminare. Mă bucur să aud că ECR arată o anumită flexibilitate în legătură cu acest aspect. Trebuie să găsim o soluție cât mai practică pentru mine, întrucât includerea conținutului protejat de drepturi de autor s-a limitat la situații unde există o licență nu înțeleg de ce ar trebui un tratament diferit pentru audiovizual și pentru neaudiovizual, pentru că nu există legislație sectorială care să împiedice discriminarea. Avem legislație sectorială pentru servicii mass media, <clears throat> dar din păcate actuala directivă a serviciilor media, nici reforma în derulare nu includ nimic antidiscriminare, deci e o problemă reală. Un al doilea aspect foarte important pentru noi și în legătură cu textul Consiliului articolul 6 cu privire la vânzări pasive. Vedem o problemă majoră că la Consiliu, în prima propunere de articol 6, de fapt ar crea o portiță de scăpare față de actualele prevederele dreptului concurenței în beneficiul industriei de lux. Ar trebui să fim extrem de precauți în acest sens și formularea propusă de raportor la articolul 6 ar asigura că nu se creează astfel de lacune, trebuie să avem o atitudine dură față de Consiliu și să nu creăm o situație ca legislația în materie de concurență existentă să fie subminată doar în avantajul industriei eh, bunurilor de lux. Rolul nostru aici poate fi în avantajul consumatorului și până la urmă să avem un regulament care să îmbunătățească situația și să nu creeze lacune suplimentare pe care să le exploateze comercienții. Alți doritori să intervină, Marcus Rul. Ringrazio anche relatore. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc de la raportare. Când vorbim de geoblocare, vorbim, putem vorbi de chestiuni diferite. Uneori am găsit uh, compromisurile corecte Sigur că dacă un utilizator dorește să închirieze o mașină în Spania, dar el este în Italia, atunci trebuie să aibă acces la un sit spaniol ca să obțină prețuri uh, mai scăzute. Însă nu putem să fim de acord uh, asupra conținutului acoperit de copyright. Putem lua un exemplu simplu. Aici riscul e de a crede că avantajăm consumatorii și de fapt îi dezavantajăm. Deci dacă vreau să ascult muzică în engleză, în webstream, pot să achiziționez un catalog online prin serviciul Spotify, dar dacă nu am niciun fel de limitare, atunci voi achiziționa catalogul în țara care îmi oferă prețul mai avantajos și, din punct de vedere al consumatorului, pare să fie un avantaj. Însă, care e uh, minusul, că în scurt timp societățile care dețin drepturile din motive de câștig economic cresc prețul la abonamentele achiziționate și apoi, pe termen lung, dispare avantajul pentru consumator pentru că prețurile ar crește Măcar, ar, măcar oferta a scădea în calitate. Deci noi nu credem că în ce privește copyright-ul trebuie să îl abordăm în acest raport, ci în uh, forurile uh, specializate. Și atragem atenția și asupra protecției micilor comercianți. Da, într-adevăr, pe bună dreptate, dăm ocazia cumpărătorului să poată achiziționa un bun vândut de un vânzător care nu se poate opune, însă să nu uităm situațiile în care uh, vânzătorul poate ajunge în dezavantaj, mai ales când e un mic comerciant. Deci, de exemplu, vânzătorul nu, nu primește prețul bunului vândut și atunci nu Uh, și-a manifestat intenția de a vinde bunul său într-un stat membru în care nu are posibilitatea de a-și desfășura activitatea. Dacă facem ce scrie aici, ar însemna că vânzătorul oricum trebuie să meargă în statul membru al cumpărătorului ca să-și poată apăra de... E questo, secondo noi, va a discapito. Asta înseamnă că se creează un dezavantaj pentru micii vânzători. Deci, uh, acestea sunt punctele importante pentru noi. Sperăm să ajungem la compromisuri mai acceptabile. Reuniunea noastră se va suspenda la 11.25 pentru ca cei care doresc să meargă la plenară pot să, să ajungă. Acum mai sunt patru vorbitori, fiecare un minut și jumătate, Lin Gephardt în primul rând. Mulțumesc foarte mult. Mă voi referi la un singur aspect, pentru că nu dispunem de suficient timp. Este vorba uh, propunerea ca articolul 8a să fie uh, introdus. Asta uh, practic întoarce pe uh, dos ceea ce era prevăzut la 2a și la Roma 1 și este inacceptabil din punctul meu de vedere pentru că este un atac uh, la dreptul consumatorului, un atac fără precedent. Până acum am avut o reglementare bună și nu înțeleg pe cei de la PPE care spun că ne dorim o armonizare uh, cât mai uh, completă. Păi atunci, de ce să nu poată până la urmă consumatorul să se adreseze propriei justiții? De ce să să recurgă la justiția uh, producătorului. Uh, de ce să uh, trebuie să ne gândim că Roma 1 și Bruxelles 2 ar putea să fie aplicabile, ceea ce este ciudat, pentru că în felul acesta comercianții din Uniunea Europeană ar fi dezavantajați față de comercianții din afara Uniunii Europene, ceea ce creează dificultăți. Și în al treilea rând mă întreb și ar trebui să verificăm dacă acest lucru ar fi posibil să schimbăm pur și simplu prin acest, acest regulament și uh, instanța căreia să ai dreptul să te adresezi. Mulțumesc, Nicola Danti. Eh, A, ah, foarte pe scurt. Vreau să felicit eh, raportarea și să urez succes, că mai are mult de muncă. E un dosar foarte important pentru legislatura asta, pentru Comisia noastră, mai ales din punct de vedere politic. Trebuie să dăm un semnal clar către consumatori. Deci trebuie să fie un raport bun și să-l elaborăm atent, pentru că Sigur că trebuie să protejăm consumatorii, după cum spunea și Virginie, să protejăm și dreptul de copyright și uh, după cum spunea și Evelyn. Vorbim și de normele Bruxelles 1 și Roma 1. Aici deci dosarul e complex, însă cred că oricum trebuie să încercăm să împăcăm pe de o parte nevoia de a proteja drepturile consumatorilor și dreptul de autor și, pe de altă parte, să oferim mai multe oportunități cetățenilor, consumatorilor europeni. Și am făcut-o cu regulamentul pentru portabilitate, care totuși era prea limitat față de geoblocking. Dar Cred că trebuie să avem același obiectiv și sper că vom reuși să ajungem la un compromis de calitate care să țină cont de aceste puncte, dacă să transmitem și un mesaj clar tuturor cetățenilor europeni. Morten Locker. Morten Locker. Ganske kort, jeg har også bare en enkelt ting, jeg vil spørge til. Mulțumesc, doamna președinte. E o întrebare pe care dorem să o adresez uh, domnule raportor, n-am înțeles foarte bine. Vă face parte totul dintr-o problemă de compromis sau nu? E vorba de un principiu în care am înțeles că Serviciul Juridic al Parlamentului European au spus că s-au exprimat dubii dacă se poate include această regulă în caz de reclamație, trebuie să ducă cumpărătorul produsul defect în locul în care se facă reparația. Întreprinderea n-ar trebui să fie răspunzătoare de transportul produsului dintr-o țară în alta. Nu va mări exponențial povara pentru aceste întreprinderi. Aș dori un comentariu din partea raportoarei pentru că e un aspect foarte important. Știu că lucrurile se fac într-un anumit fel în prezent, dar aparent serviciul juridic ne-a spus că ar trebui să se introducă acest lucru în text pentru a fi sigur că întreprinderile n-ar mai avea această povară suplimentară. Thank you very much. Mulțumesc. Aș vrea să mă refer la acest comentariu făcut de Dita, dacă nu mă înșel. Să fim uh, precauți când e vorba de drepturi de autor și excepțiile pentru agenții economici mai mari, <clears throat> să fim atenți ce le dăm marilor agenții economici, cum a spus Denis, ca până la urmă să nu le facem viața mai dificilă și micro-întreprinzătorilor și eu și niște colegi am propus un amendament explicit că micro-întreprinzătorii să nu fie obligați să verifice locația fiecărui client. Și în compromisuri aș vrea să figureze clar acest lucru. Să nu trebuie să facă asta, această verificare explicită, pentru că altfel ar fi incertitudine pentru mici operatori. Roza, în două minute, dacă ai putea trage, sau comisia dorește să... Și comisia dorește să spună ceva. Cel mult două minute. Mulțumesc. Foarte rapid. Mulțumesc pentru o discuție foarte interesantă. Doar două aspecte. Legea aplicabilă și drepturile de autor. În legătură cu legea aplicabilă, am o notă de propunerile, domnule raportor. Înțelegem și recunoaștem nevoia de a asigura claritate maximă pentru comercianți și că nu sunt uh, nu se adresează explicit unor consumatori din afara teritoriului lor. În legătură cu conținutul protejat de dreptul de autor, pot să vă spun că în o notă de propune și de raportul Parlamentului privind extinderea domeniului de aplicare. Deocamdată efectuăm Propriul studiu privind impactul includerii mediilor digitale neaudiovizuale, mai ales aspecte de acces, disponibilitate, pensiile de preț transfrontaliere și impactul economic general. Așteptăm cu interes să continuăm interacțiunea foarte constructivă cu Parlamentul, să continuăm dialogul cu Parlamentul. Și o să mă opresc aici. Roza acum. Thank you. O jumătate de minut, da? Mulțumesc foarte mult pentru toate observațiile. E adevărat că unele le-am mai auzit deja. Nu pot să răspund la toate, dar un lucru pe care vreau să-l subliniez, nu putem păstra atitudinile extreme. Unii ar dori să includem audiovizualul, transportul, etc., etc., alții nu vor să avem nici măcar un mic pas să includem și conținutul neaudiovizual protejat de depredatori. de autor. Eu propun o metodă care de obicei funcționează um, cu pași mărunți, să vedem ce funcționează, o abordare cât mai realistă, un text cât mai limpede, fără a schimba, pune în aplicare, executarea, nu neapărat B2B, nu ni s-a părut necesar, dar vom discuta despre asta. Nu vreau să mă amestec în alte acte normative ce se vorbea aici. Vorbitoarea nu mai folosește microfonul. Subliniez doar faptul că țin cont de o recentă sentință a Curții Europene de Justiție, care a spus că răspunderea nu poate fi disproporțională, dar mai putem discuta și acest aspect și vă rog să nu uitați că am încercat să ne limităm în cadrul directivei privind serviciile. Și un ultim punct, poate, pentru Evelyn. Am discutat despre asta când Pascal și-a prezentat raportul, și anume că protecția consumatorilor. Consumatorii vor acces și noi trebuie să ne dăm seama Roza întrerupe președinte. Trebuie să le dăm uh, drumul. Deci mă opresc aici. Vă mulțumesc. Închei doar propoziția, spune vorbit. Vă rog, dragi interpreți, un singur lucru, spune vorbitoare. Există legea ale consumatorului în toate 28 uh, state membre și încercăm să deschidem piața. Dar mai discutăm. Vă mulțumesc nu doar și doamnelor, ci tuturor celor care au cooperat cu noi și interpreților. Mulțumesc!